mi-au atras atenția din nou asupra faptului că în ultimele zile și săptămâni, în multe zone ale Europei, mulți cetățeni europeni au avut de suferit din pricina catastrofelor naturale. Inundații, zone de litoral care se află acum sub nivelul mării, devastații enorme. Acesta este rezultatul uh, celor petrecute în ultimele zile și săptămâni. În februarie vom discuta în ședința plenară acest subiect în detaliu și dați-mi voie acum să le transmit celor afectați de aceste catastrofe naturale toată solidaritatea noastră și sper din tot sufletul că autoritățile locale și naționale și europene ajută acolo unde este nevoie de ajutorul lor. Pe 22 ianuarie va avea loc a doua conferință cu privire la viitorul uh, Siriei. Această întâlnire, care este așteptată de mult timp, îi va aduce la aceeași ma- masă atât pe reprezentanții guvernului sirian, cât și pe reprezentanții opoziției siriene. Bineînțeles, cu ajutorul parlamentelor, cu ajutorul puterilor internaționale se va încerca găsirea unei soluții pentru situația dificilă uh, din Siria. Conferința este una esențială, sperăm că ea va avea într-adevăr loc. Uniunea Europeană a cerut tuturor participanților să nu amâne această conferință, ci ca, a cerut ca aceasta să fie organizată atunci când trebuie să fie organizată. Parlamentul European a cerut la rândul său ca această conferință să aibă loc și Parlamentul European cu siguranță va urmări evoluțiile din uh, Siria și va contribui într-o manieră activă la găsirea unei soluții pentru problemele grave care au loc acolo. Am aflat, uh, stimați colegi, că Colegul Brock a fost atacat de către președintele României. Președintele României l-a acuzat pe colegul Brock din pricina declarațiilor pe care acesta le-ar fi făcut cu privire la uh,